Good afternoon, ladies and gentlemen. Bună ziua, domnilor și domnilor. Vă rog să luați loc. Vă rog, luați loc. I open the meeting. Declar deschisă ședința, așadar, Începem ședința Comisiei Regii, miercuri 9 noiembrie. Începem cu adoptarea ordinii de zi. Am un comentariu la proiectul de ordine de zi pe care l-ați primit deja. Domnul Van Nistelrooy mi-a scris și m-a rugat ca votul la raportul său din proprie inițiativă privind articolul CPR al Comisiei numărul 16, comunicarea Comisiei să fie amânat până la următoarea ședință 29 noiembrie și am uh, acceptat această uh, cerere pentru că eu cred că trebuie să fim foarte preciși cu acest raport și dacă avem nevoie de mai mult timp, uh, o să folosim mai mult timp. Așadar, această parte a votului va fi amânată pentru următoarea noastră ședință de pe 29 noiembrie. Cu această schimbare putem adopta ordinea de zi pentru astăzi? Domnule Boștinaru, nu? Nu aveți nimic de spus. În regulă? Mulțumesc, mulțumesc. Adoptăm ordinea de zi pentru astăzi și mâine. Aprobarea proceselor verbale ale ședinței din 8 septembrie și 11 octombrie. Proiectele de procese verbale sunt disponibile online. Propun, ca de obicei, dacă nu există niciun fel de obiecții până la sfârșitul acestei ședințe, să fie considerate aprobate. Și acum trecem la anunțurile președintelui. Am un anunț și cred că va fi interesant pentru toți colegii pentru că are legătură cu conferința Habitat Tree din Quito și am avut ca doi membri regii în delegație, reprezentanți în delegația DV, doamna Westphal și domnul Olbricht. Mă bucur să le dau cuvântul ca să ne ofere un scurt feedback legat de conferință. Pot începe cu domnul Olbricht pentru că Uh, el mai uh, nu va putea sta până la sfârșitul ședinței. Domnule Albrecht, aveți cuvântul. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Cred că o să ofer câteva informații generale și ca să va intra în detalii, pentru că este raportor pentru aviz. Ședința Habitat 3 este organizată de uh, UN Habitat o dată la 20 de ani. Deci e o întâlnire care nu se produce prea des, e o întâlnire excepțională și întreaga atmosferă și scopurile se schimbă. Deci ce acum foarte interesant este mai întâi că asta se bazează pe scopurile sustenabile ale Națiunilor Unite. Scopul 11 este foarte important și în jurul acestui uh, scop, acestui uh, scop de dezvoltare sustenabilă, uh, Națiunile Unite au dezvoltat ideea de a aborda fenomenul urbanizării în întreaga lume și agenda urbană. Poate că Kirsten va vorbi despre agenda urbană la Quito. Ideea a fost să introducem agenda urbană și ce este foarte interesant din punct de vedere politic este că e un efort de luni și ani de zile de a convinge Națiunile Unite că este absolut necesar să se introducă nu doar elementele legate de zonele urbane cetățenești, ci de cetățenești, ci și de guvernanță urbană. De ce? Pentru că autoritățile locale și democrația locală erau tratate de structurile Națiunilor Unite ca niște ONG-uri. Deci de aici toată dezbaterea legată de democrație locală și autoritățile locale, care era legată mai mult de abordarea ONG-urilor, deci nu avea nimic de a face cu guvernanța. Și de câteva luni sunt eforturi continui făcute de asociații diferite ale autorităților locale și mai ales de rețeaua globală a autorităților locale care a fost creată și de unele rețele europene pentru a convinge că trebuie mai întâi să discutăm problemele legate de dezvoltarea urbană. Este o problemă legată de noi elemente cum ar fi orașele inteligente și așa mai departe. Și, eh, pe de altă parte, trebuie să discutăm problema guvernanței în zonele urbane. Pentru că fără să vorbim despre guvernanță, va fi foarte dificil să realizăm aceste scopuri. Și ce am observat noi la Quito a fost, a fost două niveluri ale dezbaterii. Unul legat de problemele urbane, de noile uh, provocări, problema transportului, energiei și așa mai departe. Și în uh, zonele mai sărace ale globului este dreptul la, la oraș, ca să spun așa, al cetățenilor sau al uh, companiilor. Deci o întrebare era ce să facem cu zonele urbane și cu aceste noi provocări. Și celălalt element se referea la guvernanță. A fost interesant că europenii, dar nu numai, și cei din Singapore și alții vorbeau de parteneriate, de guvernanță multinivel, de o abordare integrată și colegii din Africa vorbesc despre nevoia descentralizării. Pentru că ei n-au niciun fel de descentralizare și pentru ei rezolvarea problemelor urbane înseamnă mai întâi de toate introducerea descentralizării pentru a da mai multă guvernanță democrației locale. Deci a fost foarte clar că europenii, care au fost foarte bine reprezentați la Quito, europenii vorbeau la un nivel complet diferit, vorbeau despre pericolul recentralizării în Europa și despre necesitatea de a avea această uh, centralizare. Dar uh, în comun avem dezbaterea problemelor urbane și cred că asta e foarte important. Și ultimul comentariu din partea mea este că Uh, poate că a fost un pas foarte bun că am avut o delegație a Uniunii Europene, deci nu a Parlamentului European sau a Comisiei, ci a Uniunii Europene. Apropo, în timpul prezentării am avut uh, uh o deschidere a expoziției europene, a fost o expoziție a Comisiei Europene, nu a Uniunii Europene, deci l-am sugerat colegilor că poate data viitoare să fie o expoziție a Uniunii Europene și nu a Comisiei, pentru că nu e totul doar despre Comisie, dar cred că primii pași s-au făcut și cred că acest tip de abordare uh, cu toți uh, reprezentații Uniunii Europene e un pas bun și un semn bun. Deci pentru a rezuma partea mea de contribuție, Europa a fost bine reprezentată, a, a în această dezbatere Europa a avut o atitudine foarte bună și de asemenea cred că am arătat că deja am făcut foarte multe lucruri în Europa pe această chestiune, dar trebuie să evităm un lucru. În timpul acestor ședințe nu putem să le spunem că ei trebuie să se ia după noi. Pentru că dacă folosim această expresie, s-a terminat. Trebuie să spunem, putem colabora cu voi și putem împărtăși experiențele voastre. Pentru că în momentul în care spunem trebuie să ne urmați pe noi, ei vor spune că Europa încearcă o nouă colonizare și s-a terminat. Uh, deci trebuie să fim foarte grijulii, că, mai ales că uneori, uh, din când în când putem să învățăm uh, noi de la ei, că vin cu idei noi și interesante. Sunt oameni foarte buni care vin din Africa, profesioniști, deci cred că e o bună lecție de învățat. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, doamna Westphal. Vreți să continuați? Dragă Ian, într-adevăr nu am foarte multe de adăugat la cele spuse de tine. Tu ai fost unul dintre puținii care și-au asumat o contribuție activă și care ai participat și la panelul de experți, nu doar ai participat ca simplu observator. Uh, ceea ce mi se pare interesant că la Quito 190 uh, de state au luat o decizie, chiar dacă nu a fost cu, car, cu caracter obligatoriu, um, și-a asumat așadar uh, sarcina de a promova o regândire a peisajului urban um, astfel încât să fim pregătiți pentru viitor. Odată la 20 de ani are loc această conferință, deci următoarea are loc în 2026, spune vorbitoarea. Uh, totuși, uh, cred că Uh, este clar pentru toată lumea că până la următoarea conferință, cel puțin trei sferturi din populația lumii va trăi în mediul urban, în orașe, fie ele mai mici sau mai mari. Și tocmai de aceea cred că a sosit uh, timpul ca aceste uh, manifestări de tip habitat să nu mai fie organizate doar o dată la 20 de ani, ci poate ceva mai des, pentru a se putea și Uh, evalua uh, modul în care se transpun deciziile și rezoluțiile conferințelor de la un eveniment la altul. Uh, faptul acesta că anume până în 2050 trei sferturi din populația lume va, lui, va locui în orașe este un fapt necontestat, dar acest uh, fapt are legătură cu multe elemente de politici uh, sectoriale importante, cum ar fi uh, politicile pentru combaterea modificărilor climatice. Azi, când m-am, trezit, am simțit parcă că am luat o palmă peste față cu noua situație prezidențială din Statele Unite, pentru că Domnul eh, Trump, eh, încă din campania sa, a, a declarat foarte răspicat că el nu simte uh, niciun fel de obligație vis-a-vis -vis de politicile de uh, combatere a modificărilor climatice, când, de fapt, tocmai aceste modificări au loc uh, chiar acum și vom fi cu toții expuși și vulnerabili. Deci, Ian a reprezentat atât Parlamentul European cât și Comisia Europeană, pentru că a existat un stand uh, comun al uh, uh, Comisiei și al Parlamentului. Cred că, cred că pe viitor ar fi bine să existe o unică reprezentare chiar a întregii Uniuni Europene cred că am, ne-am putea poziționa mai bine, cred că am putea împreună să verificăm în ce măsură uh, uh, modelul uh, prezentat de noi este viabil. De altfel am reușit să și convingem Comisia să recunoască modelul bazat pe parteneriat pe care noi l-am propus. Modelul nostru a, s-a bucurat de un mare succes și cred că uh, în același timp nu avem voie să, să arătăm cu degetul spre alții și să spunem da, așa e voie, așa nu e voie să facem sau numai așa trebuie făcut ceva. Nu, eu cred că modelele pe care noi le considerăm de le succes putem să le uh, prezentăm altor uh, orașe, altor regiuni uh, urbane și ele vor fi cele care vor decide dacă vor să preia din asta ceva sau nu. Uh, Domnul Olbrich, uh, câteva chestiuni aș vrea să adaug, uh, chestiuni oficiale, pentru că ședința s-a încheiat cu aprobarea noii agende urbane a Națiunilor Unite. Cred că e important ca colegii să aibă textul noii agende urbane. În acest text este clar că agenda europeană urbană este instrumentul pentru implementarea noii uh, agende. Deci, uh, agenda europeană este instrumentul de implementare și eu uh, uh, nu e întâmplător că uh, orașele au, un, joacă un rol foarte important la nivel global. Și în al doilea element, faptul că ar fi interesant pentru colegi că uh, la Comisia Europeană Comisia Europeană a prezentat angajamentele de a atinge uh, țintele globale în ce privește uh, dezvoltarea urbană sustenabilă. Și doamna comisar Crețu a prezentat angajamentele Comisiei Europene la nivel global. Uh, când a vorbit despre uh, îndeplinirea agendei urbane prin agenda uh, urbană în Uniunea Europeană. În al doilea rând, dezvoltarea armonizată a orașelor. Deci acestea sunt angajamentele Comisiei de a avea o definiție clară a orașelor. Stimularea cooperării între orașe în domeniul dezvoltării sustenabile. Aceasta este oferta Europei pentru întreaga lume. Haideți să o citim și să o păstrăm valabilă și în Europa ca o bază de creșterea cooperării. Cred că e interesant pentru colegi să aveți aceste uh, angajamente ale Comisiei în ce privește problemele urbane globale. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Felicitări uh, reprezentanților noștri la Quito, la Habitat 3. Sunt uh, foarte satisfăcută că am avut doi membri acolo și comisia a fost uh, reprezentată excelent în timpul conferinței. Așadar, mulțumesc foarte mult pentru această informație. Vom uh, urmări procesul uh, uh, agendei urbane globale, precum și al agendei urbane europene. Comentarii, sugestii? Nu? Atunci trecem direct la vot. Așa cum, pentru că am decis să amânăm unul dintre voturi, Astăzi votăm raportul domnului Cicu, Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, evaluare. În fiecare an publică un raport Comisia privind implementarea fondului în anul precedent. În octombrie 2015 a publicat raportul privind uh, fondul uh, în 2014. Comisia noastră a hotărât să folosească această oportunitate pentru a face un raport din proprie inițiativă pentru a evalua fondul și raportorul nostru a prezentat acest proiect de raport în iulie anul acesta. După această prezentare, Comisia a făcut un raport în 2015 și acum raportorul nostru a luat uh, uh, în calcul raportul din 2015 care se referă la acest ultim raport, luat în calcul în uh, amendamentele de compromis. Două comisii au emis avize, buget și cont în total, 209 amendamente s-au propus și 15 amendamente de compromis între raportorii din umbră. Domnul Cicu, doriți să luați cuvântul? Vă rog. Doamnă președinte, vreau doar să spun că mi se pare că am făcut uh, o treabă foarte bună și am încercat să introducem cât mai echilibrat și uh, într-un spirit cât mai cooperant, dată fiind natura delicată a uh, subiectului, uh, uh amendamente legate de nevoia de a avea o abordare diversă față de nevoile și dramele care se întâmplă în vecinătatea noastră, și să înțelegem această suferință umană pe care trebuie să o uh, ajutăm. Mulțumesc tuturor colaboratorilor, tuturor celor care m-au ajutat și sper ca acest raport să fie aprobat. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte. Putem să trecem acum direct la vot. Începem cu compromisul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 34. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 35. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 36. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 37. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 38 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 39 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 5, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 6, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 45, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 7, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 51, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Mă scuzați, 51 prima parte. Putem să repetăm votul. Deci 51 prima parte. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Partea a doua, nu. Mergem la compromisul nou. mă scuzați. Compromisul nou, spune doamna președinte. Cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la amendamentul 57. Amendamentul 57. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 62 acum. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 63, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 64, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 65, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 68, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 69, cine este pentru, împotriva, abține respins. Amendamentul 70, cine este pentru, împotriva, abțineri, respins. Mă scuzați, adoptat, spune doamna președinte. Amendamentul 70 este adoptat. Amendamentul 71, cine este pentru, împotriva, abțineri, respins. Amendamentul 72, cine este pentru, împotriva abțineri, respins. Compromisul 10, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 11, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 12, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 81, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 82, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 13, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 14, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 98, e corect? Întreabă doamna președinte. Da. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 100, amendament oral. Obiecții la amendamentul oral? Nu. Deci votăm cu amendament oral. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 15. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 108. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 109. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Amendamentul 3, cine este pentru, împotrivă, abțineri, haideți să verificăm. Mă scuzați, acest amendament este susținut de raportor, spune doamna președinte, dar oricum haideți să-l verificăm, pentru că n-am putut vedea rezultatul. Amendamentul 3. Vot electronic, să verificăm. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. La diferență de un vot. Amendamentul 4 Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri respins. Amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri respins. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri adoptat. Amendamentul 13. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri respins. Compromisul 2. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 3. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 25. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 26. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 27. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 28. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 29. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Mergem acum la sugestiile Comisiei de Bugete. Sugestia A. C. Mă scuzați, spune doamna președinte. Nu, este caducă. Su- su- sugestia C Cine este pentru, împotrivă, obțineri, respinsă. Sugestia D. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. E. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. F. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 1. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptată. 4 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. Vot electronic, votul este deschis, votul este închis și se respinge. 5. Cine este pentru? 5. Buget 5. Cine este împotrivă? Abțineri se respinge sugestiile Comisiei de Control Bugetar acum. Citarea 1. Cine este pentru, împotrivă? Este, a, nu, este caducă, mă scuzați. Trecem direct la D. D de la Comisia Cont. Cine este pentru, împotrivă, abține respinse. E pentru, împotrivă, abțineri respinse. 1. Pentru, împotrivă, abțineri respinse. 2 pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. 3 în două părți. Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. Trecem acum la 7 pentru, împotriva, abțineri, respinsă. 8 pentru, împotriva, abțineri, respinsă. 9 pentru, împotrivă, abțineri, adoptată. 12 pentru, împotrivă, abțineri, adoptată. 13 în două părți, partea a doua, cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri, respinsă. 15, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptată. Acum trecem la votul final, vot cu apel nominal, votul este deschis. Votul este închis și raportul este adoptat. Felicitări, domnule Cicu. Mulțumesc pentru voturi. Okay, we can continue now with uh, the... Putem continua acum cu celelalte puncte de pe ordinea noastră de zi. Și acum vom avea un uh, schimb de opinii cu domnul Enrico Rossi, vicepreședinte, și Nicolas Brooks, director pentru politica de coeziune, conferința regiunilor maritime periferice. Conferința a regiunilor maritime periferice din Europa a fost stabilită în 1983. Este un think tank pentru regiunile maritime și reprezintă aproximativ 160 de regiuni din 28 de țări, atât membre cât și non-membre ale Uniunii Europene. Există șase comisii bazate pe criterii geografice și fiecare dintre ele are propria structură organizațională și promovează proiecte de cooperare între regiunile care sunt uh, membre ale acestei structuri. Astăzi avem un schimb de păreri uh, în legătură cu uh, activitatea acestei conferințe a regiunilor maritime periferice cu cei doi domni pe care i-am menționat, cărora o să le și dau cuvântul aproximativ câte 10 minute fiecare pentru o scurtă prezentare și apoi vom avea ocazia să le adresăm întrebări și să discutăm sugestii din partea membrilor Comisiei Regii. Domnule Rossi, aveți cuvântul. Grazie, signora Presidente, signori onorevoli. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Stimați eurodeputați, membrii ai Comisiei Regii, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. În numele conferinței uh, regiunilor maritime periferice aș dori să-mi aduc contribuția la activitatea dumneavoastră. Organizația noastră de coeziune reprezintă 150 de regiuni din uh, Europa. Noi avem o mare încredere în politica de coeziune și am vrea să vedem că ea funcționează. Și am vrea de asemenea ca ea să fie actualizată și să ne reamintim de beneficiile sale, bazându-ne pe cele trei uh, principii, subsidiaritate, teritorialitate și uh, economico-socială. La adunarea generală de săptămâna trecută am adoptat un uh, document inițial pentru perioada de după 2020. Uitându-ne în urmă, politica de coeziune a fost creată astfel încât toate regiunile din Europa să poată uh, face parte din piața unică europeană. Sarcina sa era să compenseze inegalitățile și distorsiunile care ar fi putut fi produse de piață, luându-se măsuri pentru dezvoltarea regiunilor, mai ales a celor rămase în urmă. Piața unică, de la bun început, pentru a funcționa așa cum trebuie, avea nevoie de coeziune și de o politică de echilibrare. Criza financiară și, criza socioeconomică înseamnă că avem nevoie de mai multă politică de coeziune pentru a putea trece peste crizele care ne-au lovit. Cele mai sărace părți din Europa și cele mai bogate au fost lovite de criză. Mai mult, politica de coeziune este singura politică publică de investiții care implică toate regiunile europene. Știm din partea Comisiei că fiecare euro investit între 2013 și 2016 uh, crește veniturile PIB-ului până în 2020. Deci este o valoare adăugată pentru noi. Și președintele Comisiei, domnul Juncker, a reamintit acest lucru. Din păcate, în timpul discursului său în ceea ce privește starea Uniunii, nu s-a făcut niciun fel de trimitere la fondurile structurale sau la politica de coeziune. Am vrea să credem că a fost doar o misiune. Totuși, este important să fim conștienți de faptul că regiunile fac tot posibilul pentru a atinge țelurile fondului structural. Vreau să vă reamintesc că regiunea mea și altă regiune asemănătoare au avut intervenții de, în politica de coeziune și au atras mai multe companii private uh, să se implice în uh, investiții în uh, regiune. Deci politica fondului social a fost anticipată. S-au exprimat rezerve față de propunerea pe care am auzit-o din partea Comisiei pentru a revizui cadrul financiar multianual pentru perioada 2014-2020, astfel permițând țărilor și regiunilor să poată folosi această finanțare și pentru alte scopuri decât cele deja convenite. Poate ar trebui să ne întrebăm dacă nu ar trebui să găsim politici noi, politici mai urgente, cum ar fi uh, politica de migrație sau politici care să se uh, refere la uh, urgențele sociale care apar. Deci este doar o sugestie pe care aș dori să o fac, dar este un lucru la care cred că ar trebui să ne gândim pentru că trebuie să facem progrese pentru Europa. Și poate în unele domenii am mers înapoi, am dat înapoi și proiectul european uh, bate pasul pe loc, așa încât n-ar trebui să risipim și mai mult resursele. Mesajul pe care îl transmitem noi pentru viitor este foarte clar. Politica de coeziune uh, nu ar trebui să fie un robinet mereu deschis pentru finanțare, ci ține de noi, la nivelul regiunilor, să revizuim această politică și să schimbăm limitările care au fost impuse. Limitări care uneori au fost uh, văzute drept elemente negative și au fost criticate. Acum, mai mult decât oricând, politica de coeziune trebuie să fie legată mai strâns cu toate politicile de guvernanță din Uniunea Europeană. Spre exemplu, dezbaterea împotriva politicii de coeziune și a planului Juncker. Dar niciun rost să facem asta. Unii vorbesc despre eliminarea în întregime a politicii de coeziune sau despre reducerea acesteia și de folosirea uh, instrumentelor financiare în loc. Dar există defectul aici că instrumentele financiare se concentrează în principal în regiunile cele mai bogate. Instrumentele financiare în cadrul planului Juncker sunt potrivite pentru intervențiile bazate pe piață, dar avem nevoie și de contribuții prin fondurile structurale. Acestea sunt indispensabile pentru ca noi să putem atinge obiectivele pe care le-am propus. favorevoli per lo sviluppo. Questo ovviamente non vuol pentru a stabili condițiile necesare pentru dezvoltare. Asta nu înseamnă că suntem împotriva planului Juncker, firește, dar trebuie să adăugăm și celelalte resurse. Am vrea să vedem o nouă abordare care să implice mai mult regiunile și care să permită o coordonare a acestor intervenții în cadrul unui plan multianual astfel încât să putem vedea o creștere a economiei și o creare a locurilor de muncă. Și cred că noi, la nivel de regiuni, trebuie să venim cu propuneri și să deschidem discuții și un proces de coordonare care să ne permită să ne gândim la cele mai bune modalități de a utiliza contribuțiile și instrumentele financiare Aș dori, deci, să fac o propunere care mie mi se pare semnificativă pentru viitor. Cred că trebuie să consolidăm condiționalitatea ex ante, deci să folosim în mod mai selectiv resursele și să selectăm proiecte care au o dimensiune europeană, nu doar națională și regională. Avem nevoie de o viziune strategică comună pentru întreaga Europa și nu ar trebui să mai fragmentăm regiuni, uh, finanțările. Spre exemplu, în regiunea mea vrem să ne asigurăm că planul de dezvoltare regională, deci toate resursele pe care le gestionăm și pe care le avem la dispoziție, Planul de dezvoltare regională ar trebui să îndeplinească cele cinci obiective stabilite prin Europa 2020, schimbările climatice, educația, lupta împotriva sărăciei și așa mai departe. Planul nostru de dezvoltare regională reunește toate aceste cinci obiective, precum și toate resursele financiare. Cred, deci, că am putea încerca să consolidăm legătura între fondurile structurale și strategia Europa 2020, astfel încât să avem o strategie comună care ține cont de situația existentă la nivelul regiunilor, astfel încât întreaga Europa să poată să îndeplinească obiectivele. Chiar dacă Evident, condițiile diferă de la un loc la altul, de la o țară la alta, dar asta ar ajuta la evitarea fragmentării și, repet, ar trebui să ne concentrăm toate resursele pe creștere și dezvoltare. Totuși, nu am nici mai mică temere când spun că sunt împotriva folosirii macrocondiționalității. Deși mulți uh, oameni au dorit-o inițial, și acest lucru se aplică în special Spaniei și Portugaliei. A existat multă, mult spațiu de manevră din partea Comisiei aici, dar regiunile nu au nicio responsabilitate în ceea ce privește regulile impuse de pactul de stabilitate. Deci cred că nu ar avea nicio logică politică să penalizăm regiunile având în vedere că acestea nu au încălcat, practic, uh, pactul de stabilitate. Toate astea pot avea un impact negativ major asupra populației. Dacă Uniunea Europeană este văzută încă o dată ca o mașinărie birocratică, n-ar trebui să ne surprindă acest lucru, având în vedere că se oferă doar austeritate și măsuri și birocrație. În regiunea mea, și cred că acest lucru se aplică multor altor regiuni din Europa, există sentimentul că s-au făcut multe pentru modernizarea lucrurilor, dar și că există și uh, aspecte bune de investiții, dar că toate acestea s-au făcut cu contribuția Uniunii Europene. Deci, Uniunea Europeană a avut un rol foarte important aici și poate ar trebui să găsim instrumentele potrivite pentru a spune adevărul oamenilor. E mai bine să explicăm, uh, practic, rolul Uniunii Europene. Aș vrea să închei vorbind despre nevoia de a reduce birocrația. Avem nevoie de verificări ale procedurilor și cred că trebuie să analizăm cu mai mare atenție rezultatele. Rezultatele politicilor pe care le-am uh, creat. În concluzie, politica de coeziune și narrativa pentru această politică pentru 2020 ar trebui să meargă în conformitate cu obiectivele inițiale de a reduce discrepanțele între regiuni și de a ă, consolida aceste regiuni. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you, thank you very mulțumesc foarte mult. Domnul Brooks, aveți cuvântul pentru a continua cu prezentarea dumneavoastră. Thank you very much, Chair. Thank you. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, vă mulțumesc uh, tuturor. Mă numesc Nicolas Brooks, sunt uh, directorul responsabil pentru politica regională la Conferința Regiunilor Maritime Periferice. Am venit astăzi pentru a vă prezenta rezultatele unor studii pe care le-am uh, făcut în cadrul conferinței. Primul studiu pe care vreau să vi-l prezint și despre care o să discut mai pe larg este cel legat de dimensiunea teritorială a instrumentelor financiare în cadrul politicii de coeziune. După aceea o să discut și despre rezultatele cheie ale unui alt studiu pe care l-am făcut anul trecut în ceea ce privește rolul regiunilor în parteneriate pentru politica de coeziune. Și apropo, găsiți uh, ambele studii la ieșirea din sală. Am fost uh, foarte ocupați în ultimii ani la conferință să căutăm dovezi ale modului în care funcționează politica de coeziune și un aspect pe care am vrut să-l studiem era utilizarea instrumentelor financiare. Știam și am analizat rapoartele deja existente și uh, am văzut și niște rapoarte din partea Comisiei Regii pe această temă dar niciunul dintre ele nu se uita la subiectele pe care voiam noi să le analizăm. Primul subiect fiind dacă există o dimensiune teritorială a instrumentelor financiare în cadrul politicii de coeziune. Al doilea element este dacă instrumentele financiare sunt cele mai adecvate pentru a atinge obiectivele politicii de coeziune. La începutul acestui an am lansat un sondaj cu regiunile care sunt uh, membre ale conferinței. Am avut 36 de regiuni care au luat parte la acest studiu din 15 țări diferite. Și după cum vedeți aici pe hartă, vedeți care sunt regiunile care au fost implicate. Ne-am asigurat să avem o acoperire bună în ceea ce privește tipurile de regiuni, dar și în Uh, dacă sunt autonome, uh, rurale sau cu populație mică. Și cred că ceea ce a reieșit clar din studiu au fost patru mesaje. În primul rând, Primul a fost legat de presupunerea că Comisia Europeană consideră că instrumentele financiare sunt eficiente. Știți mai bine decât oricine, la începutul acestei uh, perioade de programare, Comisia Europeană a spus că instrumentele financiare sunt un mod de a crea creștere și locuri de muncă. Am spus că ele vor încuraja sectorul privat uh, și participarea sectorului privat la politica de coeziune și noi am vrut să testăm acest uh, mesaj. Primul rezultat reieșit din uh, sondaj a fost că, într-adevăr, concluziile sau presupunerile Comisiei Europene au fost verificate. Da, s-au creat locuri de muncă și creștere. După cum vedeți aici pe hartă, sunt mai multe exemple în ceea ce privește sprijinul acordat IMM-urilor, numărul de credite și garanții și așa mai departe. Da, instrumentele financiare au creat niște pârghii, nu o să citesc toate exemplele, dar sunt niște exemple foarte interesante. Primul pe care nu-l puteți citi este în regiunea Crosion, unde uh, efectul de multiplicare a fost de 5,8 datorat uh, utilizării instrumentelor financiare în ultima perioadă de programare. Unele regiuni au spus uh, de asemenea că uh, Natura instrumentelor financiare este extrem de uh, utilă în uh, climatul acestei crize. Dar, și acesta e al doilea mesaj care a reieșit uh, foarte puternic din studiu, și tocmai de aceea am cerut părerea regiunilor în acest studiu, este că instrumentele financiare nu ar trebui să înlocuiască pe deplin granturile în cadrul politicii de coeziune. De ce? Primul motiv este că instrumentele financiare nu sunt capabile să susțină uh, proiecte în toate obiectivele tematice, toate cele 11 obiective tematice ale politicii. Dacă vă uitați în uh, partea de jos a ecranului, vedeți numărul de instrumente care au fost înființat și vedeți că sunt foarte eficiente, că au fost utilizate pentru obiectele, obiectivele tematice 1, 3 și 4 cercetare, dezvoltare, inovare, decarbonizare și așa mai departe, dar nu și pentru celelalte obiective tematice. A doua observație este că regiunile ne-au spus că dacă vrei să finanțezi niște proiecte riscante, granturile sunt cea mai bună metodă. Ceea ce este clar este că instrumentele financiare funcționează cel mai bine atunci când uh, sprijină proiecte foarte apropiate de piață, așa cum a explicat și președintele Rossi. Un alt element uh, pe care l-am descoperit în urma acestui studiu a fost că instrumentele financiare sunt mai puțin utilizate și mai puțin eficiente pentru regiunile cele mai puțin dezvoltate sau pentru zonele cu populație mică și funcționează cel mai bine când piața este deja matură și competitivă. Am văzut că există câteva regiuni, spre exemplu în țările de jos, în care s-a luat decizia să nu se folosească instrumente financiare pentru că era prea complicat. Un alt uh, lucru care a reieșit clar a fost uh, concurența percepută între uh, instrumentele financiare și instrumentele de tip grant sau împrumut care există deja la nivel național. Și aici se pune întrebarea legată de valoarea adăugată a instrumentelor financiare ale politicii de coeziune. Al treilea mesaj pe care l-am astăzi pentru dumneavoastră este că instrumentele financiare funcționează, dar succesul lor uh, depinde până la urmă de caracteristicile regiunilor și de statele membre în care se află acestea, deci este un considerent extrem de important. Al patrulea și ultimul mesaj este legat de complexitatea instrumentelor financiare. Și înțelegem uh, că s-au făcut eforturi la revizuirea la jumătatea mandatului ca acesta să fie simplificată, dar vom vedea dacă a fost și eficient. Reacțiile primite de până, până acum din partea regiunilor a fost că uneori există legislație conflictuală la nivel european și la nivel național și există o confuzie legată de le, regulile privind ajutoarele de stat. Spre exemplu, uh, în țara Baștilor, în Spania, se folosesc, um, s-au folosit instrumente financiare în perioada de programare anterioară, dar nu se mai folosesc acum din aceste motive. Unele regiuni au spus că există niște criterii foarte restrânse de eligibilitate pentru finanțarea proiectelor cu aceste instrumente. Și nu în ultimul rând, s-a spus foarte clar că nivelul de capacitate administrativă și de experiență diferă uh, substanțial de la o regiune la alta. Și am văzut că regiunile care au folosit uh, instrumentele în uh, perioada de programare anterioară au tendința să folosească din nou. Pentru a uh, concluziona, vreau să vă transmit câteva recomandări care au reieșit foarte clar în urma studiului. Așa cum a spus deja președintele Rossi, Credem că politica de coeziune pe viitor ar trebui să combine instrumentele financiare și granturile. Există obiective care sunt uh, mai bine adaptate uh, instrumentelor financiare și altele pentru care granturile sunt mai eficiente. Creșterea utilizării instrumentelor financiare uh, este uh, greșită și cred că doamna comisar Crețu a spus foarte clar uh, acest lucru la conferința privind uh, rezultatele bugetului european. Ultimul mesaj care a reieșit a fost că ar trebui să existe mai multă flexibilitate pe viitor în utilizarea acestor instrumente financiare. Și o să vă spun câte ceva și despre al doilea studiu pe care voiam să vi-l prezint, despre rolul regiunilor și al parteneriatelor politica de incluziune pentru uh, Uh, perioada actuală. Când ne-am uitat la uh, faimosul uh, articol 5, am vrut să testăm o adevărată implicare a regiunilor. Am primit uh, răspunsuri din partea a 40 de regiuni din 16 țări diferite. Deci, vedeți cât de diverse sunt regiunile care au participat la acest studiu și Uh, harta arată și nivelul formal de responsabilitate al regiunilor în politica de coeziune. Am găsit că nu există nicio corelare între nivelul de descentralizare sau regionalizare al țărilor și nivelul de responsabilitate acordat regiunilor din țara respectivă. Spre exemplu, în Spania, regiunile sunt uh, structuri intermediare, deși Uh, Spania are o pierdere de competențe la nivel de regiuni și, pe de altă parte, Irlanda era în situația complet opusă. Câteva concluzii cheie. Articolul 5 a fost considerat ca un uh, succes major. Majoritatea regiunilor au spus că sunt implicate, dar am văzut că există o diferență între a fi uh, implicat și a fi răspunzător de gestionarea fondurilor. Și punctul nostru de vedere a fost că din cauza formulării vagi a articolului 5 uh, se întâmplă toate aceste lucruri pentru că asta, exprimarea nu înseamnă neapărat că regiunile sunt implicate în mod uh, activ. De asemenea, am făcut uh, acest uh, studiu și am uh, realizat că articolul 174 nu a dus la acordarea de considerente specifice pentru regiunile periferice. Aici vedeți o corelare între obiectivele tematice și nivelele de competențe ale regiunilor. Și concluzia de aici este că chiar și în statele centralizate, regiunile uh, sunt asociate sau, uh, cel puțin la nivel administrativ, cu toate obiectivele tematice ale politicii de coeziune. Și pentru a încheia prezentarea mea, uh, câteva recomandări Credem că ar fi trebuit să existe mai multe parteneriate de calitate dacă articolul 5 ar fi fost reformulat și ar, ar fi avut mai multă putere. Și recomandăm Comisiei să analizeze acest lucru pe viitor. Pentru a garanta un parteneriat de calitate, trebuie să acorzi un nivel înalt de responsabilitate pentru Comisia Europeană, ca aceasta să fie uh, un gardian eficient al principiului parteneriatului. Și Credem că uh, insulele merită o considerație specială, ceea ce nu s-a întâmplat până acum. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Thank you. Thank you very much, Mr. Brooks. Uh, Mulțumim foarte mult, domnule Brooks. Vă rog să mă, uh, să mă iertați pentru faptul că v-am pronunțat greșit uh, numele. Toată lumea din această sală știe că nu mă prea pricep la limbi străine. Continuăm acum now, cu doamna Bresu. Aveți cuvântul. Tanto ringrazio uh, il vice... Mai întâi vreau să mulțumesc eh, domnului vicepreședintele și domnului director pentru contribuțiile și prezentările lor, pentru faptul că n au oferit o imagine uh, destul de clară a modului în care funcționează fondul de coneziune. De altfel și abordarea comisiei noastre este similară cu cea a invitaților în ce privește viitorul politicii de coneziune. Câteva considerații privind pe marginea primului uh, punct uh, adus în discuție de domnul vicepreședinte Rossi. Și anume, politicile de coleziune au sens când uh, au în vedere toate regiunile periferice. Situația din 2014 arată că nu doar nu, arată nu doar că există foarte mari decalaje între regiunile periferice și cele centrale, dar, în plus, constatăm că regiunile din centrul Europei, cu puține excepții, au fost uh, foarte puternic afectate în ultimii ani uh, uh, de pe urma crizei. Potențialul de investiție în uh, infrastructură a uh, scăzut foarte mult și de aceea este nevoie de uh, politici care să promoveze dezvoltarea în toate regiunile noastre pentru ca Uniunea Europeană și Europa să nu își piardă poziționarea între ce, regiunile principale pe plan global. De asemenea, pentru noi este important să recunoaștem cu toții nevoia de simplificare. Toate autoritățile publice, locale, solicită simplificare, dar avem nevoie și de exemple concrete. Aceste exemple concrete pot uh, genera formularea unor recomandări care, până la urmă, ne duc uh, înainte, ne fac să progresăm. De asemenea, Cred că ar fi chiar mai important dacă exemplele și recomandările ar fi uh, formulate nu doar de către noi, ci în primul rând de către aceia care sunt afectați de aceste schimbări. Domnule uh, vicepreședinte Rossi, ați amintit uh, elementele de sinergie între planul uh, Juncker, adică fondul EFSI și politicile regionale. Noi, în comisia noastră, suntem preocupați să găsim un impact al uh, fondurilor din planul de investiții Juncker Uh, asupra regiunilor. Adică vrem să obținem sinergii uh, între uh, planul Juncker și politicile de coeziune, așa cum le-a amintit domnul Brooks, adică planul EFSI să atragă investiții private din sfera privată, care să fie coroborate cu investiții publice de cealaltă parte. Așa se pot realiza mult mai ușor marile proiecte de investiție. Și poate că ați putea să ne menționați câteva exemple în acest sens. Cum vedeți, la modul concret, sinergia care se poate realiza între politicile regionale, de pildă în speță dezvoltarea unui sector anume într-o regiune și în care, în care este nevoie de mari investiții. Deci cum puteți uh, să realizați uh, investițiile necesare într-o regiune uh, anume cu participarea fondurilor din planul Juncker. Deci, pe noi ne interesează cum apreciați dumneavoastră ca practicieni această problema a sinergiei care deocamdată nu se observă și care nici n-a fost încă analizată până acum. Și apoi, dacă am identificat uh, acest principiu al sinergiei, cum îl putem uh, pune în aplicare? Cum, uh, cum credeți că s-ar putea pune în aplicare aceste efecte de sinergie în a doua perioadă a plan, aplicării planului Juncker? Domnul Iacov. președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Doamne președinte. Mai întâi, permiteți-mi să mă folosesc de acest prilej să, pentru a saluta un uh, vechi prieten, domnul Rossi, președintele regiunii Toscana. Am avut o excelentă cooperare cu domnul Rossi când am fost uh, Uh, viceprefect al regiunii Istria. Am mai spus-o și o spun și acum. Eu, uh, sufletul meu, chiar dacă mă aflu aici, uh, se află în continuare în Istria. Este o mare onoare pentru mine să fi fost ales membru al Parlamentului European dar pot să vă împărtășesc din propria experiență toate rezervele și îngrijorările pe care domnul Rossi le-a uh, prezentat în alocuțiunea sa. Domnul președinte Juncker, în discursul său privind starea Uniunii, a omis să menționeze fondurile și politicile de coeziune. Eu nu cred că este un lucru întâmplător acesta nu cred că putem avea, nu cred că vom avea pe viitor o politică de coesiune mai bună sau o, o evoluție pozitivă a fondurilor structurale. Acestea au fost restrânse undeva în rândul 2-3 și prioritățile Uniunii Europene se pare că au devenit cu totul altele. De aceea, îl uh, sprijin și îl susțin pe domnul Rossi um, și uh, invit uh, pe toți colegii să susțină toate guvernele regionale și locale în a promova aceste fonduri și politici de coeziune. Sigur că există principiul subsidiarității, Uh, care este de altfel și reținut în tratatul de la Lisabona, dar uh, nu cred că trebuie să sancționăm pactul de stabilitate prea mult. Ieri am avut o dezbatere cu miniștrii din Spania și Portugalia uh, într-un alt context. Însă, tot această întâlnire Eh, mă duce gândul la, la altceva eh, care este relevant eh, pentru contextul nostru de astăzi. Colegi din țara Baștilor ne-au, ne-au arătat că nu, nu trebuie să pedepsim în ghilimele Spania pentru că acest lucru ar avea uh, implicații și pentru regiunile lor. Ceva similar a uh, afirmat și domnul uh, Rossi. Dacă uh, nu vom reuși să îi să finanțăm regiunile, atunci oamenii din aceste regiuni se vor, fi, uh, uh, se vor simți pedepsiți și vor suferi. În încheiere, mă bucur încă o dată că domnul Rossi a găsit drumul la noi și că este prezent în mijlocul nostru. Și că am auzit ce am auzit ce din partea lui. Rossi. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, și eu vreau să le mulțumesc președintelui Rossi și domnului Brooks pentru prezentările pe care le-au uh, făcut. Mă bucur în același timp că regiunile costale periferice regiunile maritime periferice intră din nou în centrul atenției noastre. Acum un an am vorbit despre uh, și am adoptat în februarie, în cele din urmă, uh, niște dispoziții care vizează uh, insulele și regiunile ultraperiferice. La momentul respectiv, însă, părea să fie niște chestiuni de ordin secundar. La votul din plenară, în februarie, au existat uh, cei drept uh, o susținere uh, destul de importantă. Acum însă trebuie să ne preocupăm de redefinirea unor politici pentru Europa, atât pentru regiunile costale, cât și regiunile ultraperiferice, regiunile insulare. Mă bucur că aceste discuții uh, sunt uh, purtate și de către responsabili pentru politicile regionale, nu doar în Comisia de Transporturi sau altele. Mă bucur că sunt depășite unele uh, limite uh, structurale uh, care uh, deocamdată frânează și împiedică regiunile în dezvoltarea lor evident că uh, autoritățile regionale sunt cele care ar putea fi competente și influente, în primul rând, uh, pentru uh, păstrarea și apărarea intereselor lor. Fără a intra în detalii, vreau să menționez că se știe că Comisia Europeană dorește să revizuiască Uh, regulile după care se acordă ajutoarele uh, de uh, stat. Acest lucru s-ar aplica și regiunii din care provin eu, Sicilia, cum ar fi de pildă ajutoarele de stat pentru aeroporturi regionale mai mici cu mai puțin de 3 milioane de pasageri pe an în măsura în care aceste aeroporturi nu sunt la o distanță mai mică de 100 de km de alt aeroport mai mare. Uh, sunt uh, limitări și restricții care nu pot uh, fi depășite de noi. Deci peisajul ajutoarelor de stat uh, se va schimba și de aceea cred că trebuie să vorbim despre derogările care sunt necesare pentru regiuni uh, periferice, de pildă. Conferința uh, regiunilor maritime periferice întrunește interesele mai multor regiuni dar trebuie în același timp să se afirme cu, pe o singură poziție uh, în față, în dialogul cu Parlamentul European, cu Comisia Europeană. Um, legăturile de comunicație și transportul uh, reprezintă poate cele mai importante uh, elemente de, eh, structurale într-o regiune cu impact major asupra eh, cetățenilor. În regulamentul 1008 eh, din 2008 există mai multe articole, dispozitive care fac posibile desemnarea, fac posibilă desemnarea unor rute de transport, unor căi de comunicații ca fiind uh, strategice pentru o regiune. Aceste definiții, regulile după care au fost uh, formulate aceste definiții, nu au fost până acum foarte clare. Tocmai de aceea Comisia a, uh, intenționează să lanseze o consultare publică pentru a revizui aceste uh, reglementări. Trebuie să ajungem la o interpretare mai generoasă a articolelor în cauză, în special pentru situația eh, regiunilor insulare periferice. Aș mai putea să spun destul de multe. În încheiere vreau doar să spun că este important să vorbim despre regiunile ultraperiferice. Aici ar trebui să fie implicată și Comisia pentru Agricultură. Și ultimul, eh, și acest exemplu arată că eh, Eh, trebuie să, eh, să susținem regiunile eh, agricole, agricultura din regiunile periferice, nu în ultimul rând, ci pentru că prețul produselor agricole realizate aici, evident, prin natura lor, prețul este mai mare. Regiunile urta-periferice, de altfel, au și resurse limitate. Deci, mă bucur încă de pe acum să continuăm discuția. Domnul Jilu. Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi aș vrea și eu să-i mulțumesc domnului Rossi și domnului Brooks pentru intervenții și pentru acest schimb de opinii care vine la momentul potrivit, pentru că până la urmă găsim în intervențiile lor o serie de subiecte de actualitate în Comisia Regii. Luați notă de faptul că afirmațiile lor uh, sunt în special uh, comentariile care s-au făcut în studiu și care sunt de actualitate și ele, evident, contribuie la îmbunătățirea și îmbogățirea raportului pe care îl pregătește colegul uh, Novakov. Împărtășesc analiza făcută, conform căreia recursul uh, la instrumente financiare nu trebuie să fie un scop în sine și nu trebuie să fie sistematic, pentru că uh, fondurile sunt doar niște instrumente, mai întâi trebuie găsit, eh, găsiți dezvoltatorii de proiecte pe teren, trebuie găsite proiectele și uh, uh, susțin aceste propuneri. Este de altfel poziția tuturor regiunilor franceze. Nu trebuie să fie o abordare sistematică, cifrată, automatică începește utilizarea fondurilor. Trebuie inteligență, trebuie suplețe, și uh, complementaritate între instrumente care sunt utile, dar mai ales cele legate de fondul de coeziune. Al doilea lucru, în legătură cu poziția politică exprimată în ce privește venitul uh, politicii de coeziune, aș avea pur și simplu o, chestie, o întrebare. Serper a subliniat că arhitectura politicii de coeziune se bazează pe criteriul PIB-ului regional ceea ce poate duce la situația că anumite teritorii suferă de uh, un handicap teritorial pentru că nu sunt considerate prioritare. Deci vreau să pun această întrebare prezentatoare, să știu dacă CRPM apără folosirea și altor indicatori decât PIB-ul, indicatori complementari. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Vane, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, și eu îi mulțumesc domnului vicepreședinte Rossi și mulțumesc și domnului Brooks pentru faptul că participă la lucrările noastre de azi. Apreciem foarte mult angajamentul eh, și devotamentul lor în cadrul CPMR uh, pentru politici, în beneficiul politicii de coeziune și regionale, uh, cu precădere în legătură cu instrumentele financiare ce pot fi folosite în aceste politici de coeziune mă alătur și majorității afirmațiilor care au fost făcute de antevorbitori. Avem nevoie de politica de coeziune, nu doar pentru coeziunea eh, economică și socială, dar inclusiv pentru eh, coeziunea teritorială. Evident, nu este indiferent cum sunt folosite aceste instrumente, dar eu cunosc regiuni în care aceste investiții din, din politica de coeziune sunt singurele investiții publice care se mai fac. Deci nu, mai, nu avem nevoie de o, uh, un downgrade al politicii de coeziune, ci de un upgrade, din potrivă, de o mai bună politică de coeziune, cum a numit-o domnul Rossi. Sigur că mai trebuie să vorbim și de lupta împotriva corupției în ce privește gestionarea gestionarea acestor politici și fonduri. Am o întrebare concretă. Eh, una din cele mai importante provocări eh, o reprezintă schimbarea de paradigmă în politicile de investiții din ultimul uh, eh, timp, uh, care reprezintă un risc veritabil pentru politica de coeziune. Adică, uh, în în noul context, uh, sume importante, practic nelimitate, pot fi realocate așa numitul plan de investiții Juncker. Uh, și astfel uh, ne depărtăm foarte mult de principiul parteneriatului, de, de Orizont 2020, de alte mari programe și obiective europene. Și atunci vă întreb, stimați invitați, ce credeți că ar trebui inclus în contextul acestei schimbări de paradigmă într-o nouă politică de coeziune uh, ce se poate aduce ca elemente complementare în plus uh, pe lângă aceste două instrumente uh, financiare și de investiții pentru ca politicile de coeziune să nu se piardă. Mulțumesc. Mr. Zeller. Domnul... Mulțumesc, domnul Zeller. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc și invitațiilor pentru prezentările lor și pentru rapoartele pe care ni le-au prezentat. Regret că mi-au fost puse la dispoziție doar azi și n-am avut timp să le studiez în detaliu. Impresia pe care ne-o lăsați este că în că în afirmațiile și declarațiile comisiei, politicile de coeziune nu mai înseamnă prea mult. Aceeași impresie o avem și noi, să știți. Acum 3-4 uh, ani încă lăudam uh, uh, atenția și importanța pe care Comisia Europeană o confera acestor politici de coeziune. Azi este dificil să mai vorbești de politicile de coeziune. În al șaselea raport privind coeziunea, unul din pilonii acestei politici, uh, colaborarea transfrontalieră, nici nu mai apare. Nu știu dacă am înțeles bine. Uh, am, am interpretat corect că ați lăudat instrumentele financiare uh, și oportunitatea, eficiența lor. Care sunt țările pe care le-ați studiat? Pentru că recent Comisia noastră uh, a primit uh, spre consultare un raport privind utilizarea și eficiența instrumentelor financiare și aici nouă ni s-a prezentat totul cu toată altă imagine. Deci, uh, impresia pe care am avut-o noi este că uh, instrumentele financiare și fondurile alocate acestor instrumente au fost uh, mai mult, să spunem așa, parcate la bănci, crescându-le astfel uh, sau satisfăcând astfel exigențele de capital și că nu au ajuns în timp sau nu au ajuns deloc la beneficiarii veritabili astfel că eficiența constatată a acestor fonduri și instrumente a fost extrem de limitată. Dar ne-ar bucura să știm care sunt exemplele pozitive pe care le cunoașteți, pentru că vrem să le analizăm. Mulțumesc! Doamna Damato, mulțumesc! Vreau să mulțumesc uh, domnului Rossi și domnului Brooks uh, și să trec direct la întrebările mele. Una e legată de cofinanțarea în cadrul fondurilor structurale și legătura acestea cu stabilitatea. Știm că președintele a declarat uh, că sunt uh, niște limite impuse, dar date fiind aceste limite, unele fonduri nu pot fi utilizate. Uh, știți că am putut beneficia de o anumită suplețe legată de EFSI, de planul Juncker, dar nu e cazul cu fondurile structurale propriu-zise Apoi mai există macrocondiționalitatea. Veți fi de acord cu noi că că trebuie să revizim articolul 23. Cu alte cuvinte, că trebuie pus, pus capăt anumitor uh, condiții uh, legate de anumite programe și începește integrarea fondurilor structurale și gestiunea directă. Mă gândesc la uh, Horizon 2020, uh, Orizont 2020. Poate aveți alte exemple de dat, aveți intenția să acționați în regiunea noastră? Așadar, domnule Woods, există studii sau v-ați gândit uh, la un studiu care să uh, vizeze instrumentele financiare și regiunile? putem face o distinție între regiunile cele mai puțin dezvoltate, cele care sunt, uh, și cele care sunt pe cale să se dezvolte și dacă e vreo diferență în ce privește utilizarea instrumentelor financiare în aceste trei tipuri de regiuni. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Maletici, aveți cuvântul. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș vrea să-i salut eu pe oaspeții noștri să le mulțumesc pentru prezentare, domnilor Roxy și, Roxy și Brooks. Sunt de acord cu dumneavoastră și cu toți colegii că introducem multe noutăți în perioada 2014-2020, cum ar fi concentrarea tematică, orientarea mai puternică pe rezultate, o mai bună coordonare cu politicile economice, îmbunătățirea legăturii cu prioritățile regionale și nevoile regionale și că trebuie să lucrăm la partea de implementare. De asemenea, avem multe instrumente care nu sunt folosite corect în practică. Ați menționat instrumentele financiare și încă multe state membre și regiuni încearcă să, evită, să evite folosirea lor, deși ele aduc o serie de beneficii. De asemenea, de exemplu, am menționat uh, data trecută uh, opțiunea de cost simplificată, care e mai mult decât binevenită în practică și nu înțeleg de ce regiuni, autorități de management, instituții încearcă să evite să o folosească. Deci, practic, este clar că ar trebui să lucrăm mai mult la implementarea a tot ce este introdus. De asemenea, ați menționat uh, principiul parteneriatului și faptul că Trebuie să aflăm cum să implicăm mai multe regiuni uh, să participe în uh, definirea programelor operaționale. Dar ce credeți despre ideea uh, ca pe viitor să insistăm ca politica de coeziune să aibă numai uh, uh, un office regional și să se abolească com complet posibilitatea de a avea un office național. Deci să mergem numai pe varianta unui office regional. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Daniel Buda. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamna președintă. <clears throat> Mulțumesc vorbitorilor pentru expunerea făcută. De altfel, uh, ne-au confirmat aceleași uh, lucruri pe care le știam într-o oarecare măsură, și anume care sunt efectele benefice ale politicii de coeziune la nivelul Uniunii Europene. Cu toții știm aceste lucruri și, din păcate, cu toții observăm astăzi că, din uh, nefericire, Comisia Europeană pare a nu înțelege adevărata valoare și dimensiune a politicii de coeziune, încercând într-o formă sau alta să o creioneze de o manieră care să nu mai fie apropiabilă sau să-și atingă scopul pentru care a fost concepută. Pentru că eu nu concep astăzi existența Uniunii Europene fără o politică de coeziune extrem de bine articulată în nevoile statelor membre și, așa cum s-a subliniat aici, în ceea ce înseamnă nevoile care trebuie să transceadă statele membre și să, și să discutăm la nivel uh, regional. Sigur, uh, din păcate, această situație pe care o avem astăzi este generată oarecum și poate de incapacitatea de la nivelul Comisiei de a face vizibilă această politică de coeziune și de aceea aș avea o întrebare sub acest aspect, dincolo de constatările pe care le-a făcut sau le-au făcut cu ocazia cercetărilor vis-a-vis de plusul de valoare, crearea locurilor de muncă, crearea unui plus de valoare din punct de vedere economic pentru fiecare euro investit, dacă um, opinia publică era conștientă de faptul că acest plus de valoare care este în regiunea lor este ca urmare a politicilor de coeziune. Pentru că știm foarte bine, am avut un Brexit cu un vot majoritar sau covârșitor, tocmai în acele regiuni în care fondurile europene erau prezente într-un număr destul de mare și cu toate acestea britanicii au dorit ieșirea din uniunea europeană. de aceea cred că trebuie să punem un accent foarte mare pe ceea ce înseamnă vizibilitatea politicii de coeziune și aș fi curios dacă în cercetările făcute s a făcut și această evaluare a conștientizării opiniei publice cu privire la ceea ce înseamnă beneficiile acestei politici de coeziune. Mulțumesc! Thank you. And the last question, Mr. Van Nistelrooy. Mulțumesc. Ultima întrebare, domnul Van Nistelrooy crew of the CPMR um, here is... Da, mulțumesc pentru că avem echipa de la CPMR aici. Este uh, o ședință foarte fructuoasă. Domnule Rossi, aș vrea să păstrăm aceste condiționalități ex ante, aceste uh, raționalizări, dar să le combinăm în viitor cu o abordare mai uh, centralizată. Asta e o mică revoluție, să fim siguri, pentru că e vorba de management comun cu statele membre sau avem posibilitatea de a spune că această coeziune teritorială și cooperarea transfrontalieră ar putea să fie, nu știu, triplată sau să fie de 10 ori mai puternică. Deci, cum vedeți lucrurile? Pentru că, cel puțin, asta e un lucru nou pe care l-am adus, l-am auzit, mă scuzați. Apoi am și o întrebare mai generală pe baza ce s-a spus. Și anume faptul că coeziunea nu este unul dintre principalele subiecte ale politicii și că asta pare să nu fie o problemă pentru Comisie la acest stadiu. Uh, eu cred că în 2-3 ani va, se va întoarce această chestiune. Pentru că Europa tinde să se înde- europenii tind să se îndepărteze unii de alții și uh, sunt aceste instrumente ale coeziunii și ați spus că regiunile sunt în centrul acestei abordări. Deci nu cred că trebuie să ne îngrijorăm chiar atât de mult în legătură cu opinia Comisiei Europene. Și, eh, sigur, ei acum au EFSI, eh, acest instrument nou. Și problema este cum ne uităm la EFSI. De când există de vreun an de zile, eh, de fiecare dată când e ca și cum ai avea un copac cu un pom cu fructe și din el ei iau câte un, uh, câte un fruct. În sensul că dau de fiecare dată uh, fonduri pentru anului proiect. Da, aleg un proiect, cum mai alege un fruct din copac și îl finanțează. Dar nu există legături orizontale între aceste proiecte. Uh, nu există legături de educație, infrastructură, nu știu, creare de locuințe și așa mai departe. Deci de fiecare dată se ia câte un fruct separat și se face totul separat. Deci puteți să comentați în legătură cu această situație, pentru că noi deja am început să ne gândim la o politică post-2020 și poate trebuie să fim mai uh, hotărâți în atitudinea noastră și mai, de, mai uh, să ne susținem convingerile mai puternic decât uh, o facem uh, acum. Apoi, ultimul comentariu e unul general. Puteți comenta asupra faptului că acum Comisia Europeană uh, nu mai are susținere a spus și domnul Buda, uh, Comisia Europeană nu are instrumentele sau nu reușește să mai comunice corect în legătură cu ce facem. N-ar trebui cumva să deschidem noi cutia noastră de instrumente și să spunem Comisiei, ei, nu, nu vă faceți treaba, nu sunteți uh, pregătiți și uitați-vă, ne confruntăm cu populismul, cu naționalismul. Și sunt uh, rapoarte făcute de Comisia Europeană la fiecare trei ani care spun că vreo 30% din cetățenii noștri cunosc politica de coeziune. Sunt sigur că jumătate din uh, europene au auzit de, de EFC. Deși nimănui nu-i plac uh, băncile. Cetățenilor nu le plac băncii, băncile. Și cetățenii au propria lor agenda, sigur și uh, vor să-și vadă propriile perspective în această inițiativă. Deci n-ar trebui oare să fim mai creativi în a apăra politica noastră, în a investi și a asculta cu grijă, spuneți că EFSI e diferit, dar uh, cred că ar, ar trebui să avem o politică bazată mai mult pe uh, poziția noastră și să știm să ne o vindem mai bine această politică, să spunem așa. Thank you, thank you very much. Uh, now I'll give the floor to... Mulțumesc foarte mult. Dau acum uh, cuvântul reprezentantului Comisiei Europene, Misa Andepanaite. Doriți să reacționați? Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Bună ziua tuturor. Vreau doar să confirm că am luat uh, notă și voi informa de colegii care urmăresc perioada de după 2020 eu personal mă ocup de dosarul uh, de parteneriat și am luat notă, în mod specific, că deja am analizat cu grijă uh, descoperirile din studiul CPMR, concluziile din studiul CPMR, pe care îl avem de ceva vreme, în ce privește implementarea partener- principiului parteneriatului, în ce privește Comisia, uh, noi continuăm să monitorizăm acest lucru cu grijă în cadrul discuțiilor cu statele membre în cadrul comitetelor de monitorizare și în ce privește cooperarea cu partenerii la nivel european, am stabilit un dialog structurat cu reprezentanții partenerilor europeni care se întâlnesc în principiu de două ori pe an și discută subiecte care sunt de interes comun pentru cele trei categorii de parteneri care sunt reprezentați în grupul nostru conform categoriilor definite în articolul 5 uh, din regulamentul prevederilor comune și anume autorității locale și regionale, partenerii economici și sociali și societatea civilă în formele organizate. Următoarea ședință va avea loc uh, săptămâna viitoare, marți. SIPMAR este membru, e unul dintre membrii noștri cei mai activi în cadrul grupului și această ședință se va concentra în mod specific pe pașii necesari pentru pregătirea perioadei post-2020, procesul de adunare a evidențelor și tot ce va duce uh, mai târziu la o propunere a Comisiei pentru uh, forma a politicii de coeziune de după 2020. Parlamentul sigur va fi informat în constant, ca de obicei, vom uh, face un raport al ședinței pe care să-l puteți examina. Vă mulțumesc foarte mult! Doamna președinte, mulțumesc. Domnul Rossi, domnul Brooks, foarte multe întrebări. Sunteți gata să le răspundeți? Și dacă da, cine va fi primul? Domnul Rossi, aveți cuvântul. Da, mulțumesc uh, deputaților care au intervenit uh, uh, și au ridicat chestiuni extrem de pertinente. Împărtășesc multe Uh, opinii care au fost exprimate. Și uh, este clar că există o nevoie de renoire a politicii de coeziune pentru perioada post-2020. Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să vedem cum uh, funcționează de fapt lucrurile. Asta ar fi primul lucru și să facem o analiză corectă pentru a putea confirma această politică și apoi să ne asigurăm că toate condițiile sunt corecte și că avem rezultate pozitive. Aș vrea să apăr uh, rezultatele politicii de coeziune și sigur uh, am auzit de la unii dintre noastre, cum ar fi domnul Matau și alții, uh, faptul că politica de coeziune nu ar trebui să fie uh, afectată în beneficiul altor politici, n-ar trebui sacrificată în beneficiul altor politici, pentru că atunci ar deveni un uh, eșec și ar uh, uh slăbi efortul Așa Așadar, lăsați-mă, permiteți-mi să încerc să răspund la întrebările care s-au pus uh, destul de rapid și de telegrafic. Mai întâi, politicile de coeziune trebuie Uh, confirmate. Nu trebuie redusă finanțarea în niciun caz. Uh, în al doilea rând, cofinanțarea, fie că e una națională sau regională, nu trebuie să fie luată în considerare în uh, calculul pactului de stabilitate. Dacă nu o facem, vor fi probleme de calcul al cheltuielilor, probleme importante în anumite regiuni. Vor apărea probleme importante în anumite regiuni și uh, politica de coeziune nu va fi uh, pusă în operă, nu va fi implementată. De altfel, doamne Mato, știți uh, că aici nu e o cere doar a partidului meu. Uh, e vorba de toate regiunile și conferința în ansamblu e de acord cu această idee. Trebuie să putem fi capabili să utilizăm aceste fonduri structurale uh, Uh, și nu putem să o facem pentru că pactul de stabilitate ne împiedică prin prevederile acestea. Așadar, ca să vă dau o idee legată de amploarea problemei, în regiunea mea uh, e vorba de 20 de milioane pe an, 20 de milioane pe care noi trebuie să cheltuim ca să finanțăm uh, politicile de coeziune și să recuperăm 80 de milioane ca să reinvestim. Bun, deși nu există o obligație expresă de a reinvesti aceste 80 de milioane, dar calculați asta în contextul pactului de stabilitate. Asta ar uh, face să uh, explodeze cheltuielile. Deci uh, avem așadar probleme legate de cheltuielile publice, de cheltuieli publice și aceste probleme sunt legate de faptul că aceste cofinanțări se iau în calcul în cadrul pactului de stabilitate și de creștere. Repet, doar pentru regiunea mea asta reprezintă 80 de milioane, 80 de milioane de euro. Multiplicați cu șapte ani și vedeți cât e suma. Apoi, e nevoie de simplificare. Există întârzieri, dar de ce? Pentru că atunci când vorbim de politica de coeziune și de investiții, de marile investiții, uh, intervin procedurile de ajutor de stat, ceea ce nu este cazul în cadrul proiectelor finanțate de planul Juncker de, de, Juncker de EFSI. Cred că trebuie simplificate lucrurile, cred că trebuie simplificată procedura. O procedură care uh, nu ne pune bețe în roate și care nu ne mai aruncă în uh, incertitudine deputatul uh, din Catania a insistat asupra acestei chestiuni, dar sigur că asta nu e o problemă doar pentru Sicilia, ci pentru toate țările și pentru multe regiuni periferice și insulare. Macrocondiționalitatea. Este clar că trebuie să cerem să nu existe penalități penalități incoerente și care nu servesc la nimic. Eu, unul, îmi asum responsabilitatea, mă angajez să fac propuneri astfel încât să se producă îmbunătățiri în ce privește utilizarea fondurilor structurale. Și aș vrea ca asta să existe stimul și nu penalități și pedepse. Există riscul fragmentării în utilizarea acestor fonduri. Acesta este o problemă crucială și adesea asta uh, privește în mod special anumite regiuni, regiuni care sunt uh, în întârziere față de altele. Uh, prin, consecință, prin care de consecință trebuie să avem o legătură mai puternică între obiectivele strategiei 2020 și fondurile structurale. Asta mi se pare normal, mi se pare just și îmi convine. Asta ar vrea să spună de fapt că fondurile uh, structurale, politica de coeziune, ar avea un rol și mai important pentru garantarea uh, acestei guvernanțe și pentru garantarea uh, atingerii obiectivelor din strategia uh, UE 2020. Apoi, evident, este clar că trebuie să încercăm să adaptăm toate aceste lucruri în legătură cu elementele specifice fie, fiecarei regiuni. Un alt punct menționat de doamna Bresa și de alți deputați de altfel. Trebuie să uh, individualizăm câteva mari proiecte, să nu ne uh, risipim prea mult în proiecte mici. Și dacă facem asta, putem garanta legătura cu planul Juncker. Și asta nu va face decât să întărească legătura cu fondurile structurale. Deci o legătură între planul Juncker și fondurile structurale. Vă dau trei exemple care vizează regiunea mea. Am uh, insistat foarte mult în ce privește utilizarea fondurilor structurale. Am spus că fondurile publice nu sunt suficiente, deci trebuie să ne orientăm spre finanțări private, deci trebuie să avem aceste legături cu fondurile Juncker, din, din programul Juncker, pentru a atinge obiectivele strategice. Și mă gândesc, de exemplu, la porturile din Toscana. Apoi, am investit foarte mult în ce privește mobilitatea urbană. Am mizat pe tramvaie. Uh, și încă o dată, aici se, face, se poate face legătura cu fondurile structurale uh, pentru a garanta accesul la aceste fonduri din planul Juncker, pentru că ratele de dobândă sunt interesante. În al treilea rând, tot ce privește ingineria financiară pentru întreprinderi, pentru companii. Aici ar fi bine să negociem cu Comisia Europeană ca să vedem cum să utilizăm aceste fonduri din planul Juncker în legătură cu uh, fondurile uh, structurale și uh, cum să încurajăm investițiile private. Deci nu menționez decât aceste trei exemple, dar aș putea să dau și altele. Am menționat de asemenea politicile sociale, lupta împotriva sărăciei, împotriva excluderii sociale. Încă o dată, vorbim aici de politici specifice, care sunt declinate în funcție de obiective mult mai generoase. Asta, vrea să, asta înseamnă că trebuie să avem și implicarea fondurilor din planul uh, Juncker, adică investiții publice, dar și private. Pentru a încheia, Revin asupra unui element uh, foarte important în contextul orizontului 2020. Uh, Revin la ce spunea domnul Damat. Piombino. Piombino este un mic port care a trecut printr-o criză economică. Și la Piombino s-au utilizat fonduri private, fonduri structurale și unele fonduri din Horizon 2020. S-a putut acționa și eu sunt de acord că energiile sunt entitatea principală. Asta nu înseamnă că trebuie date la o parte municipalitățile, orașele, nu. Dar regiunea ca atare există ca să definească o strategie generală. Așadar, putem avea pentru fiecare regiune puncte de referință legate de fondurile structurale și de Horizon 2020. Și uh, pornind de la acestea, să facem unele investiții strategice cu cofinanțare și profitând de programul Horizon 2020, folosind și fondurile planului Juncker. Pornind de la acest moment, putem uh, avea o serie întreagă de planuri strategice cu rezultate tangibile. Toate aceste lucruri nu sunt ușoare, sunt de acord, dar cred că ar fi mai puțin birocratice și ar responsabiliza mult mai multe instituții. Iar din punct de vedere al comunicării și al imaginii ar fi mult mai eficace, am putea spune, iată ce face Europa în regiunea noastră. Iată, Europa a susținut acest proiect uh, cu nu știu câte milioane. Deci, uh, cred că pentru toată lumea lucrurile ar fi mult mai clare și am obține rezultate mult mai tangibile, am fi mult mai eficace în ce privește obiectivele noastre generale de creștere. Voi încheia, voi rea, încheia, promit că voi încheia. Îi mulțumesc domnului Jacovici pentru ceea ce a spus. La difesa della politica di coesione, laddove dice che se non și mă refer aici la modul în care ați apărat uh, politica de coeziune. Ați spus că dacă nu finanțăm proiecte, atunci popoarele europene vor avea de suferit. Experiența ne arată că dacă dai responsabilitatea regiunilor, fondurile europene devin cu adevărat importante. Și în cele din urmă, comunicarea despre care vorbeam ar putea fi util dacă la revizuirea de la jumătatea mandatului am putea să stabilim o metodologie de comunicare care să devină obligatorie Ni s-a spus să punem deoparte o parte din finanțare pentru asta și banii nu sunt întotdeauna bine cheltuiți. Poate ar trebui să stabilim niște linii directoare pentru comunicare, pentru a le spune oamenilor cum să folosească aceste fonduri structurale și din politica de coeziune și să le spunem celor care folosesc fondurile să respecte liniile directoare. Mulțumesc. Thank you. Um, I'll start with answering the question on... Mulțumesc. O să încep prin a răspunde la întrebarea legată de legătura dintre planul Juncker și uh, politica de coeziune. Cred că profesorul Rosin ne-a dat cât, deja câteva exemple despre cum s-ar putea îmbunătăți lucrurile pe viitor. Uh, dar atunci când, dar trebuie să vă spun că ceea ce criticăm noi este faptul că politica de coeziune și EFSI sunt dezvoltate în mod complet independent la nivelul Comisiei Europene și nu credem că pleacă de pe picior de egalitate uh, și politica de coeziune și EFSI sunt uh, comunicate diferit publicului. Și asta nu ajută absolut deloc iar ultima observație, mm, la care Parlamentul a fost destul de clar, este adiționalitatea. EFSI, care pare să fie o povară pentru EFSI, ne întrebăm dacă are sau nu o valoare adăugată. Deci, eh, tocmai de aceea, în documentul nostru de poziție, am spus foarte clar aceste lucruri. Trebuie să găsim o cale de a integra planul și politica, pentru că EFSI este doar un plan deci astea două ar trebui să fie reunite într-un mod coerent, dincolo de sinergii. În ceea ce privește întrebarea domnului Zeller, uh, utilizarea instrumentelor financiare, în esență sunt de acord cu ceea ce ați spus. Cred că BEI a avut o poziție foarte critică în ceea ce privește utilizarea fonduri, uh, fondurilor de investiții în uh, politica de coeziune. Ce am vrut eu să demonstrez prin prezentarea mea au fost uh, cazurile în care fondurile de investiții au dus la rezultate pozitive. Dar dacă vedeți studiul, o să vedeți că avem și destule critici la adresa modului în care s-au folosit instrumentele financiare. Am spus că instrumentele financiare sunt foarte utile, dar doar pentru anumite obiective tematice și pentru anumite tipuri de regiuni. Dar, cum am spus, uh, în studiu există mult mai multe uh, date. Uh, întrebarea doamnei Damato. Iarăși, în studiu găsiți mai multe informații, dar vă pot spune că ne-am uitat la ultima perioadă de programare și uh, Cifrele pe care le am în față spun că 71,4% din uh, competitivitate în regiunile din obiectivul 2 a avut o uh, părere pozitivă și doar 32% din regiunile de convergență aveau o opinie pozitivă despre uh, instrumentele de finanțare. Deci există clar o diferență între diversele categorii de regiuni. Apoi, Ehm, în ceea ce privește programele operaționale regionale, da, noi am susținut foarte mult uh, această abordare, dar ehm, cred că punctul de plecare ar trebui să-l convingem pe domnul uh, Juncker și pe domnul Katainen, de altfel, că regiunile chiar există. Asta ar fi un punct de plecare înainte de a putea merge mai departe. Există obstacole instituționale și tocmai de aceea insistăm asupra rolului Comisiei pentru a ne asigura că se respectă principiile. Și avem multe exemple în studiu care arată că în anumite state membre a, au regiuni care nu au fost ascultate și nu au primit un rol adecvat. Apoi, în ceea ce privește condiționalitatea ex ante, întrebarea domnului Van Nistelrooy, în poziția noastră am fost foarte clari în privința faptului că această condiționalitate ex-ante, cum o percepem noi la uh, conferință, am vorbit despre nevoia de a găsi o legătură între semestrul european și politica de coeziune. Noi credem că deja există o legătură foarte bună și anume condiționalitatea ex-ante. E o legătură mai slabă, dar este o legătură autoritățile regionale, statele membre trebuie să îndeplinească tot felul de obligații legate de creștere și investiție înainte de demararea programelor. Și trebuie să ne uităm la asta pentru a ne asigura că investițiile se fac într-un mod coerent. Uh, povestea cea mai de succes în ceea ce privește condiționalitatea ex este cea legată de specializări uh, și ultraspecializări. Acum o lună am avut o conferință pe această temă și toate regiunile au spus că, într-adevăr, asta ne-a ajutat foarte mult să concentrăm investițiile. Și Comisia a spus, da, e foarte bine că ne-a permis să încurajăm regiunile să-și concentreze investițiile asupra inovației și cercetării. Deci, în mod clar, asta este o cale de urmat. Cred că mă opresc aici, că nu mai avem timp, dar vă mulțumesc încă o dată foarte mult pentru invitație. Mulțumesc foarte mult uh, pentru prezentările dumneavoastră și pentru răspunsurile pe care ni le-ați dat. A fost o discuție extrem de interesantă și fructuoasă și sper să vă vedem curând la Comisia Regii cu pozițiile dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult. Acum continuăm cu ordinea noastră de zi și următorul uh, punct este bugetul rectificativ numărul 4 la bugetul general pe 2016. Știți preistoria acestui caz. În octombrie, pe 11 octombrie 2016, coordonatorii s-au pus de acord ca Comisia să redacteze un aviz în ceea ce privește bugetul rectificativ numărul 4. Este una din rectificările uh, obișnuite ale Comisiei care țin cont de uh, angajamente, creditele de plăți și așa mai departe în, pe anul în curs. Comisia responsabilă pe fond, Comisia de Buget, a decis să negocieze uh, bugetul rectificativ numărul 4 cu Consiliul în contextul procedurii de conciliere pe marginea bugetului 2016 pentru ca votul în plen să aibă loc pe 1 decembrie. Regii uh, nu are deci suficient timp pentru a redacta un aviz și ca atare coordonatorii s-au pus de acord să adopte un proiect de aviz sub forma unei scrisori din partea președintei către președintele Comisiei Bugete. Puteți găsi acest proiect de scrisoare în uh, uh, documente și vreau să vă întreb dacă sunteți de acord cu această propunere și dacă sunteți de acord și cu scrisoarea. Poate mă și ascultă cineva, spune doamna președinte. Thank you. I'm really surprised. Mulțumesc, chiar mă surprinde. Cineva chiar m-a ascultat. Și este și de acord cu scrisoarea. Mulțumesc foarte mult and I get back by two points. <laughs> Și îmi retrag cele două observații. Ok, Uh, so I close uh, our meeting for today and in... Ședința noastră se închide și uh, o să demarăm reuniunea coordonatorilor cu ușile închise. Vă rog, cei care nu participați la ședința coordonatorilor, să părăsiți sala.